celor implicate. Sper că vom putea adopta o legislație utilă pentru toată lumea și pentru bunăstarea Europei. Mulțumesc. Mulțumesc, stimate coleg Manders. Încheiem aici dezbaterea. Mâine, la, după ora 12.30, va fi votat uh, această propunere. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre o întrebare cu solicitare de răspuns oral uh, legată de situațiile de criză în sectorul bancar din Uniunea Europeană și vreau să-i dau uh, cuvântul doamnei Wortman Kohl, una dintre autoarele acestei întrebări, cuvântul pentru două minute. Uh, could, you please uh, speak with the microphone? With the microphone? It's in the microphone. microphone is working. Okay. Dit heeft commissaris Barnier ook even de gelegenheid uh, gegeven om am avut ocazia astfel ca domnul comisar Barnier să se poată așeza în liniște. Uh, grupul PPE este îngrijorat în legătură cu aceste teste de rezistență din iunie, pentru că testele de anul trecut nu au avut credibilitate și consecințele au devenit dureros de evidente. State care au trecut cu bine aceste teste s-au confruntat ulterior cu probleme. Uh, rămâne să ne întrebăm dacă sectorul financiar este pregătit pentru furtunile financiare din viitor. Trebuie să uh, restabilim încrederea în sistem. Uh, întrebarea pentru comisar. Care sunt principalele schimbări pentru ca rezultatele de anul trecut să nu se, refe, să nu se repete? Care ar fi băncile care vor fi supuse acestor teste de rezistență? În acest an, autoritățile bancare nou create trebuie să vegheze ca criteriile să fie aceleași pentru toate băncile și pentru toate statele membre. Este vorba și de un criteriu de credibilitate pentru noile structuri de supraveghere. Comisia este satisfăcută de faptul că în anumite state aceste teste de rezistență au vizat 95% eh, din Uh, sectorul bancar, iar în altele state doar 50% din sectorul bancar. Aceste cifre sunt îngrijorătoare, așadar aș dori reacția dumneavoastră. De asemenea, în ceea ce privește băncile transfrontaliere, avem nevoie de un mecanism de criză extrem de robust. Uh, ar fi o șansă ratată dacă uh, vom obține un test, un rezultat de stres, de test de stres pozitiv în uh, situația în care băncile se confruntă în continuare cu o criză. Mulțumesc, doamne Votman Cole, iar acum doamna Bauls, care este de asemenea autoarea întrebării. Domnule comisar, S-a elaborat pe plan internațional o rezoluție privind crizele bancare și sunt multe subiecte importante care trebuie să fie analizate. Nu trebuie însă să trebuie să așteptăm, mai ales când există o datorie suverană și o criză bancară. Am spus în repetante rânduri că uh, testele de stres uh, în sectorul bancar trebuie să fie credibile și transparente. Eu cred că trebuie să uh, tragem concluziile uh, și după modelul Statelor Unite, uh, pentru că uh, știm cum a operat Banca Federală în Statele Unite. Trebuie să uh, îndemnăm băncile centrale din Europa să susțină um, activitatea um, în urma crizei din 2008 și 2009 um, în plus față de testele de stres care urmează să fie efectuate. Statele membre trebuie, din acest punct de vedere, să acționeze, pentru că dacă nu uh, arătăm o voință politică fermă, soluțiile vor deveni din ce în ce mai costisitoare uh, trebuie să vedem și care este gradul de expunere a băncilor vis-a-vis -vis de datoria suverană. Și nu trebuie să existe scuze pentru ca testele de stres să nu fie efectuate. Noi trebuie să acționăm și să nu se piardă valoarea obligațiunilor de stat scoase pe piață. Trebuie să estimăm situația din sectorul bancar. Trebuie să analizăm situația din câteva state membre pentru că de multe ori ă, inclusiv ă, supervizorii sectorului bancar nu au suficient curaj să intervină când ă, constată probleme. Băncile caută surse suplimentare de capital. Câteva state membre au îndemnat băncile să își suplimenteze capitalizarea. Dar o concluzie pe care trebuie să o tragem în urma crizei este că suntem foarte interconectați, iar dacă băncile nu vor avea încredere între ele, iar activitatea interbancară va fi înghețată, vom avea o problemă. Deci eu vă rog să avem o bună și adecvată coordonare a modului de reacție. Dar să ne gândim că nu este vorba doar de problema băncilor, este vorba despre datoriile suverane și de stabilitatea euro. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc doamnei Bowles, iar acum, în numele uh, autorilor, colegul Sanchez Presedo. Eh, domnule președinte, domnule comisar, Am ajuns la ora acestui uh, stres test, acestui test de rezistență european cu calități esențiale pentru stabilitatea financiară pentru a reveni la încredere pe piețe. Aceste teste de rezistență reprezintă un instrument de supraveghere fundamental atunci când este vorba de evaluarea expunerii anumitor bănci pe plan individual și rezistența sistemului bancar în ansamblu prin modul în care sunt concepute și aplicate, va trebui să vedem cum vor putea rezista băncile în anumite condiții negative, care sunt riscurile care trebuie evitate și de a evita efectul de domino. Uniunea Europeană a cunoscut deja două astfel de teste de rezistență realizate de Comitetul European de Supraveghere Bancară. Mai întâi în 2009, atunci când ECOFIN a spus că trebuie să lucreze împreună cu Banca Centrală și cu Comisia Europeană pentru un uh, test de rezistență, atunci obiectivul era de a dispune de un număr suficient de date privind rezistența sistemului financiar european în ansamblu și să se concentreze pe principalele 20 de grupuri bancare. Rezultatele nu au fost uh, dezvăluite publicului și în acea perioadă s-a explicat prin uh, marea sensibilitate a pieții. A fost vorba de un scenariu bun, mediu și numai puțin bun și scopul nu era atunci transparența totală pe piață. Apoi, s-au adoptat anumite linii directoare publicate în 2009 de către Comisie cu privire la ajutoarele de stat, care prevedeau că băncile uneori au nevoie de ajutor financiar pentru a face față crizei și că dacă este cazul, trebuie să se supună acestui test de rezistență. În octombrie 2009, rezultatele agregate au fost prezentate ECOFIN și pe 2, decembrie ECOFIN a solicitat acestui uh, comitet să dea detalii privind rezistența sistemului bancar, incluzând uh, noi teste de rezistență. Acest nou val de teste de rezistență făcute de Comitetul European al Controlorilor Bancari a dus la anumite rezultate care au fost, uh, până la urmă, dezvăluit după Consiliul din iunie 2010 și priveau 21 de bănci din Uniunea Europeană. Aceste teste au fost criticate pentru că le lupsea dimensiunea europeană, fiecare țară decidea care erau băncile care urmau să se supună sau nu testelor de rezistență. S-a constatat că adesea informațiile furnizate erau eronate. Să nu uităm de cazul irlandez, lipsa de informații privind anumite detalii privind datoriile suverane în anumite bănci, ceea ce a făcut să nu fie posibil să se refacă încrederea în Uniunea Europeană. Și cred că în astfel de circunstanțe a venit într-adevăr momentul să se preconizeze un nou val de teste de rezistență, dar în condiții cu totul diferite, cu noi autorități de supraveghere europene. Avem acum un nou cadru de supraveghere care se pot inspira din cele două valuri precedente de teste, scopul fiind de a întări transparența, de a mări fiabilitatea, dar de asemenea de a insista pe eficacitate. Și cred că este vorba de tema fundamentală acestui al treilea val. Este clar că vrem să știm de asemenea ce se va face pentru a se evita Uh, ce nu am mers bine în trecut și de asemenea pentru a vedea mai bine care sunt riscurile care există în fiecare stat membru. Trebuie neapărat să dispunem de un diagnostic adecvat. Și este de asemenea necesar ca metoda adoptată să respecte structurile diverselor bănci și însă și concepția acestor uh, teste de rezistență trebuie să vizeze transparența și refacerea încrederii. Ar spune că momentul actual e foarte important. Există și noile autorități de supraveghere financiară. În martie, această autoritate a dat un document de sinteză care prezenta metodologia care va fi urmată și am vrea să știm, pentru că Consiliul din Marte a spus că aceste informații trebuie dezvăluite, dar, din păcate, vorbitor a fost întrerupt. Mulțumesc. Domnul comisar Bani are cuvântul. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Și mulțumesc și doamnei Corin Wortman, Cole, lui Charles Shannon Bowles și domnul, domnului Sanchez Prezedo care au pus întrebări legate de subiecte foarte importante, credibilitatea testelor de rezistență a băncilor. Domnilor deputați, suntem într-o situație în care industria financiară începe să se redreseze, dar cu toate că pentru bănci criza pare să se fi încheiat, nu uh, am învăț, nu am tras încă toate învățămintele. Trebuie să uh, analizăm criza și să luăm măsurile necesare și pentru acest lucru avem uh, nevoie de uh, instituții de supraveghere pe care le avem din ianuarie. Avem nevoie de o mai bună guvernanță în fiecare stat membru avem nevoie de o capitalizare mai bună și avem nevoie de date fiabile să luăm pulsul industriei în permanență. După cum ați spus, doamnelor și domnilor, avem nevoie de instrumente fiabile, de măsurătoare, aceste teste de rezistență, care sunt un instrument cheie în acest sens. Uh, despre care am, uh, pe care le-am decis în luna aprilie. După cum vă amintiți, testele de rezistență de anul trecut au fost insuficiente. Comisia a spus în repetate rânduri că EBA trebuie să coordoneze mai bine aceste teste de uh, rezistență. Vorbim aici despre calitatea și credibilitatea noilor teste din 2011 care au început, după cum spuneam, în aprilie. Și pentru a vă răspunde la uh, întrebări, aceste teste de rezistență pentru 2011 au fost uh, îmbunătățite în mod real în șase uh, domenii pe care vi le menționez rapid în primul rând, scenariul macroeconomic advers utilizat simulează condiții mult mai stricte decât scenariul din 2010. Se adaugă șocuri imobiliare severe și un impact explicit în ceea ce privește costul de împrumut. În al doilea rând, coerența exercițiului a fost îmbunătățită foarte mult printr-o metodologie consolidată în amonte și cu o validare riguroasă uh, uh, cu principiul contradictoriu în aval, așa numitul peer review. În al treilea rând, principiul transparenței a fost lărgit, uh, publicarea rezultatelor în iunie va fi consolidată și susținută de publicarea uh, unor uh, bilanțuri bancare detaliate. De asemenea, vom avea uh, o părere de ansamblu în legătură cu datoriile publice și capitalurile și capitalizarea. De asemenea, în, în, în al cincilea rând, publicarea metodologiei înainte de publicarea rezultatului testului de rezistență îmbunătățește calitatea exercițiului și, în ultimul rând, coordonarea autorităților naționale în găsirea unor soluții impuse băncilor uh, care nu trec de testul de rezistență este mult îmbunătățită și consolidată. Iată îmbunătățirile aduse pe care le-ați cerut cu, cu cu bună dreptate și care îmbunătățesc procedura de anul trecut. O a doua constatare este că trebuie să avem o claritate mult mai mare uh, în ceea ce privește expunerea, riscul de expunere la datoria publică. Uh, m-ați întrebat în legătură cu metodologia aplic- aplicată în acest test, în special doamna Vortman Col. Scenariul uh, advers prevede un șoc semnificativ prin variațiile costului datoriei publice și costul finanțării acesteia. De asemenea, se ține cont și cazul de uh, imposibil, imposibilitate de plată și obligațiile publice uh, deținute în trading book-ul băncilor. Există anumite uh, explicații pentru aceste alegeri. Uh, testele de rezistență imită scenarii extreme, dar plauzibile. Iată astăzi, în contextul introducerii recente a unui mecanism, nu un mecanism european de stabilitate financiară, considerăm cu bună dreptate împreună cu Autoritatea Bancară Europeană că este mai util să asigurăm o transparență totală a expunerii la datoria publică, așa cum apare în portofoliile bancare și în portofoliile de negociere. Astfel, uh, publicite, informațiile vor fi mult mai detaliate decât anul trecut. În al treilea rând, vă atrag atenția asupra necesității de a introduce mai coerent scenarii de teste de rezistență în toată Uniunea Europeană. Este esențial pentru credibilitatea exercițiului ca autoritatea bancară să facă eforturi considerabile care să ducă la o validare riguroasă a rezultatelor exercițiului, care să asigure coerența între metodologia aplicată de bănci și convergența corectă a felului în care scenariile macroeconomice sunt transcrise în parametrii de risc aferenți. Această abordare nu împiedică băncile să reflecte specificitatea portofoliului lor sau un model de gestionare special. De asemenea, există recursul la definiții comune a pragurilor de capital, ă, conform cărora vor fi evaluate băncile participante. Eh, referirile anunțate de Autoritatea Bancară Europeană eh, se referă la prevederile actuale a directivei în ceea ce privește cerințele de capital, care corespunde cu modelele de gestiune existente în Europa. În al patrulea rând, m-ați întrebat în legătură cu diferențele de acoperire a testelor în sectorul bancar din Uniunea Europeană. Eh, autoritatea bancară s-a străduit să elaboreze un eșantion suficient de reprezentativ la nivel național și la nivelul Uniunii. Ținând cont că este nevoie ca exercițiul să poată să fie gestionat. Se acoperă 65% din sectorul bancar european din punct de vedere al activelor totale. În fiecare stat membru, membru eșantionul acoperă cel puțin 50% din activele totale din sectorul bancar național. Și a cincea remarcă. Domnul Sanchez Presedo a menționat problema măsurilor corective, aceste backstops Uh, care să fie impuse băncilor uh, vulnerabile sau subcapitalizate. Trebuie ca aceste bănci să introducă măsuri pentru a-și remedia slăbiciunile. Uh, trebuie să ne adresăm astfel sectorului privat, care trebuie să găsească finanțare pe piețe sau prin vânzarea activelor. Doar dacă și doar dacă aceste măsuri sunt insuficiente, se poate avea în vedere o susținere publică cu uh, condiția ca această susținere publică să fie conformă cu regulile europene. Și uh, trebuie să lucrăm în amonte cu statele membre în legătură cu aceste chestiuni precise. precise. Banca beneficiară, conform comunicării din decembrie 2010 care introduce reguli în acest sens, banca beneficiară va trebui să depună către, să înainteze comisiei un plan de restructurare a datoriilor pentru a restaura viabilitatea sa pe termen lung. Și ați dorit, pe bună dreptate, ca această strategie de recapitalizare și restructurare a băncilor falimentare. Uh, după cum propune doamna Ferrer, Eliza Ferrera în legătură cu raportul în legătură cu gestiunea crizelor. După cum știți, am lucrat asupra unui cadru legislativ în ceea ce privește gestiunea crizelor uh, pentru redresarea bancară. Astfel există um, atribuții um, agențiilor de supraveghere care trebuie să aibă un set de instrumente uh, prin care să evite ca riscurile să se transforme în criză și ca crizele să nu se transforme în catastrofe. Astfel se poate finanța o intervenție timpurie, ca băncile să financeze alte bănci, o rezolvare, o redresare ordonată și această propunere o voi depune Consiliului de Miniștri și dumneavoastră înainte de sfârșitul verii anului curent. Sper că am răspuns la cele trei întrebări extrem de pertinente care au fost puse de oratorii care au luat cuvântul. Mulțumesc, domnului comisar Barnier. Iar acum intervențiile în numele grupurilor politice începe colegul Causes pentru două minute. Domnule comisar, Ați recunoscut că testele de rezistență din anii trecuți nu au fost, din anul trecut nu au fost uh, convingătoare și au uh, permis ca aceleași tipuri de erori să se repete. Trebuie să stabilim un diagnostic corect pentru că uh, guvernele trebuie să fie uh, conștiente de acest diagnostic. Testele trebuie să fie realiste. Elementele pe care ni le-ați oferit precizările făcute. Răspund la întrebările noastre. Acum uh, trebuie ca autoritatea bancară europeană să uh, facă dovada eficacității sale. Testele vor trebui să definească mai bine necesitățile de recapitalizare a băncilor și uh, Eh, de luare a măsurilor pe care dumneavoastră le-ați evocat. Dar pentru a derula niște teste de eh, rezistență credibile, trebuie să limităm influența agențiilor de rating asupra ansamblului economiilor noastre. Credibilitatea rezultatelor acestor teste eh, ar trebui să atenueze dependența de aceste agenții de rating autoritățile de supervizare nu au altă soluție decât să deruleze niște teste care să fie convingătoare. Dați-mi voie, domnule comisar, să vă atrag atenția asupra faptului că legislația privind agențiile de rating care urmează să intre în, în vigoare încă nu este aplicată și ă, până acum nu au fost luate nici un fel de măsuri pentru a ă, elabora caietele de sarcini pentru agențiile care ar urma să fie înființate. Deci noi în continuare ă, acționăm ca și când nimic nu s-ar fi petrecut în acest domeniu. Mulțumesc domnului Gozes, iar acum colega Podimata pentru două minute. Domnule președinte, domnule comisar, dacă uh, a devenit un lucru limpede în urma crizei financiare, acesta este că instituțiile noastre bancare uh, nu au făcut față la solicitările um, mari. Or, băncile sunt esențiale pentru buna funcționare a economiilor. Acum avem nevoie de o metodă uh, credibilă pentru uh, a spori încrederea în activitatea sectorului bancar. Trebuie să ne îngrijim ca sistemul bancar să funcționeze transparent și fără sincope, pentru ca băncile să pună la dispoziție uh, creditele necesare economiei. Și antevorbitorii au atras atenția asupra faptului că testele de rezistență care uh, au fost efectuate până acum nu și-au atins obiectivele. Și uh, nici nu s-a restabilit încrederea în instituțiile financiare. Astăzi uh, ne aflăm într-o situație delicată. În clipa de față, testele de rezistență sunt derulate de către noile autorități de supraveghere a activității bancare și uh, Eh, noi sperăm ca acum lucrurile să nu mai eșueze. Trebuie să vedem într-adevăr care este puterea de rezistență a băncilor eh, pentru ca diversele situații care pot să apară în sectorul bancar eh, să fie cunoscute în urma testelor de rezistență. Aș vrea să atrag atenția asupra faptului că și într-un al doilea pas Um, ar trebui să încercăm să diagnosticăm potențialele riscuri în sectorul bancar. Mulțumesc colegei Podimata, iar acum pentru două minute doamna Gular. Domnule președinte, domnule comisar, s-au spus multe lucruri cu privire la metodologie, ați răspuns în uh, amănunt. Aș vrea să fac o observație cu privire la ce se va întâmpla după aceste teste de rezistență Alături de celor spuse de colegul Gozes, nu trebuie să adoptăm legislație dacă ea nu va fi și respectată. În ce mă privește, văd în aceste teste complementul pachetului de guvernanță economică. Putem face tot ce dorim cu privire la datoria suverană. Dacă nu se sătoșim sectorul bancar, nu vom reuși. Doream pur și simplu să vă atrag atenția asupra celor care se vor petrece, care vor fi aceste celebre backstop measures, cum se spune și în franceză pentru a acționa la sfârșitul testelor de rezistență. Vreau să vă atrag atenția asupra ce s-a întâmplat la Odeția cu King și Andrea Andrea. Salutăm acțiunea lor foarte hotărâtă. Au venit să ne vadă ca vicepreședinței Comitetului European pentru Riscul Sistemic și am avut bucuria să auzim din partea lui Mervyn King în special și era destul de amuzant. Dacă vă duceți aminte de negocierile de anul trecut, domnule comisar, clauzele de salvgardare pe care statele membre au dorit să adauge la pachetul pe care l-a propus Comisia, nu vor împiedica pe acestea să respecte indicațiile date de Autoritatea Bancară Europeană ce privește recapitalizarea. Doream doar să uh, supun atenție dumneavoastră acest mic element. Din punct de vedere sistemic, Comitetul pentru Risc Sistemic, chiar el consideră că e important și cred că dacă calitatea muncii depuse de Autoritatea Bancară Europeană cu controlul uh, Comitetului pentru Riscul Sistemic va permite să se ajungă la a avea aceste clauze de salvgardare să fie eliminate din pactul de supervizare, vom fi făcut un pas înainte și sper că Comisia împreună cu comitetul respectiv va face în așa fel încât să existe măsuri concrete adoptate de state mari sau mici. Spania dă un exemplu în acest sens și sperăm că și altele vor urma. Mulțumesc, domnule comisar. Mulțumesc, iar acum pentru două minute. Mulțumesc. Testele de rezistență de vara trecută erau menite să uh, re- restaureze încrederea în bănci, însă acest lucru a fost un, efect, un eșec. Uh, o serie de bănci irlandeze au dat faliment și contribuabilii europeni au trebuit să plătească această factură. După, acum urmează uh, băncile din Portugalia. Criza de bancară nu se va rezolva până când uh, piața financiară nu va acorda suficientă lichiditate băncilor. Trebuie să se testeze riscurile uh, de pe piața actuală și acum băncile sunt preocupate de nivelul datoriilor publice. Autoritatea Bancară Europeană este în, într-o poziție extrem de uh, vulnerabilă. Trebuie să. Uh, nu poate să nege că există riscuri și nici nu poate să spună că aceste uh, riscuri sunt foarte mari. În spatele ușilor închise uh, se uh, vorbește despre capital, tipul de capital uh, deținut de bănci și uh, uh, ne dăm seama că nu toate uh, băncile sunt egale. Însă trebuie să ne preocupe și calitatea. Care este riscul legat de către active și care pot să fie ratele de risc aplicate acestor active. Dacă băncile din Statele Unite sunt mai riscante decât cele din Uniunea Europeană, de ce li se permite băncilor americane să dea date eronate în legătură cu riscul din foaia lor de bilanț. Aceste teste de rezistență nu sunt suficiente de transparente și acest lucru este o farsă. Mulțumesc colegii Ford, domnul Gigold, pentru uh, și jumătate. Stimate colegi, stimați colegi, domnule comisar Barnier, această chestiune a testului de rezistență al băncilor este de aceea atât de importantă și este urmărită de către cetățeni cu atâta atenție, pentru că băncile se află în centrul crizei. Au făcut investiții mari, acțiuni și tranzacții de risc, fără să se gândească la consecințe. Au existat acele bule imobiliare și ceea ce nu am considerat că va fi vreodată posibil, uh, Um, s-a întâmplat. Iată că um, Acum, uh, toți cei care uh, ar fi trebuit să se uh, pronunțe în legătură cu aceste riscuri s-au înșelat în mod grav, au declanșat practic criza. E bine, acum constatăm că datoria publică a crescut foarte mult datorită costurilor pe care salvarea băncilor le-a eh, presupus. Întrebarea centrală în clipa de față este vom trage concluziile serioase în urma acestei crize? Pentru că băncile uh, și în trecut au avut responsabilități, iar în clipa de față constatăm că încă piețele financiare nu funcționează cum trebuie. Sistemul băncii centrale europene uh, creează probleme. Uh, 427 de miliarde de euro sunt creanțe practic fără acoperire între băncile centrale, pentru că sistemul în ce privește băncile centrale a trebuit să salveze uh, ceea ce um, era uh, nefuncțional în uh, diversele bănci. Iar datorită acestor slăbiciuni nu avem curajul acum să salvăm țările care se află într-o situație dificilă. Oamenii din Grecia, um, Irlanda, Portugalia au impresia că au atât de mult de suferit pentru că sistemul nostru bancar în Europa uh, este pe picioare șubrede. E bine, s-a spus că în 2010 testele de rezistență au fost neconcludente în ce privește riscurile de stat. Aceste riscuri, practic, aproape că nu s-au bucurat de atenția necesară. Imaginea nu este mult diferită nici în momentul de față. Vă mulțumesc pentru expunerea dumneavoastră, domnule Barnier, dar încă uh, nu sunt mulțumit. Uh, noi avem aceste umbrele de protecție, umbrele salvatoare, dar uh, deciziile politice privind umbrelele salvatoare trebuie să fie aprobate și de parlamente, declanșate de parlamente. Deci este un fel de socializare a riscurilor private. Uh, nu trebuie să ne servim de acest argument pentru faptul că nu am vrut să ținem din timp um, seama de riscurile existente vis-a-vis de instituțiile financiare. Și vă invit, domnule Barnier, să analizați cu mai mare atenție acest lucru. Ba, Autoritatea Bancară Europeană a fost creată și uh, mie mi se pare că propriul test de rezistență uh, nu a reușit să îl treacă. Uh, constatăm ceea ce a spus și Bertolt Brecht că înființarea unei bănci este mult mai gravă decât un jaf într-o bancă. Dar uh, mie mi se pare că falimentul unei bănci este și mai grav decât jaful unei bănci. Mulțumesc colegului Gigold, iar acum colegul Murphy pentru două minute. Thank you. The most... Mulțumesc. Răbiciunea fundamentală din aceste teste rezistență a fost deja menționată. Este posibilitatea unor uh, prăbușirea datoriilor suverene, în vedere nivelul extrem de mare de datorie care a fost uh, pus pe umerii economiei care nu mai poate plăti. De exemplu, statul irlandez se îndreaptă spre o datorie de 780 ceva de milioane de euro. E deci o sumă imensă pe cap de lucrător. Indiferent de numerarul în ce privește aceste eforturi de salvare de bailout, nu sunt uh, sustenabile și până la urmă statul irlandez va intra în cetarea de plăți. Eu înțeleg că situația este similară pentru Grecia, Portugalia, Irlanda. Băncile franceze sunt expuse la 260 de miliarde, băncile britanice la peste 300 de miliarde. Această expunere masivă eh, explică austeritatea impusă de comisie și eh, Banca Centrală pentru lucrătorii din economiile periferice. Nevoile băncilor rămân stabile. Având în vedere potențialul pentru aprofundarea crizei, există șanse puține să se întâmple așa. De exemplu, 34 de miliarde de dolari împrumutate la șase bănci interne irlandeze la sfârșitul 2010, forțându-le să se bazeze pe finanțarea pe termen scurt de la BCE de până la 160 de miliarde de euro. Începește restructurarea sectorului bancar. Cu siguranță, lecția fundamentală care trebuie învățată de pe experiența ultimilor câțiva ani și criza majoră este că instituțiile financiare majore și băncile nu pot fi lăsate în mâini private Urmărirea profetului de către aceste instituții a jucat un rol semnificativ în distrugerea economiilor pentru care lucrătorii au plătit un preț imens. Instituțiile financiare majore, băncile, trebuie să fie în proprietate publică democratică. Dictatura piețelor financiare trebuie să înceteze, iar oamenii obișnuiți eh, să poată să aibă ipoteci eh, pe care să și le permită și așa mai departe. Mulțumesc. Mulțumesc colegului Murphy. Colegul Pașca pentru un minut. Nový Európsky orgán pre bankovníctvo zverejnil 18. marca scenáre a metodic... Vă mulțumesc. Noua autoritate bancară europeană a publicat în 18 martie, martie scenariul și metodologia pentru noile teste de rezistență. Dacă vrem ca rezultatele să fie acceptate și de experți, nu trebuie să fim superficiali și incoerenți, după cum am a făcut-o în 2010, dată fiind că credibilitatea întregului sector financiar din Uniunea Europeană va fi judecată după calitatea acestor teste. Este bine ca aceste teste să fie cât mai inclusive posibil pentru a reflecta uh, nivelul de uh, risc care poate să existe pe piață. Trebuie. Nu putem să testăm, trebuie să testăm scenariile cele mai negative, cum ar fi intrarea în capacitate de plată a unor state. Trebuie să avem și o abordare corectă și echilibrată în legătură cu uh, interpretarea sectorilor din diverse state membre și trebuie să ne asigurăm că noile teste de rezistență vor acoperi întregul sectorul bancar din toate statele membre, pentru că doar în acel, acest fel vom putea să uh, recapătăm încrederea experților financiari. Vă mulțumesc, domnule Pașca. Iar acum, domnul Garcia Margaio, însă nu este în sală. Deci, doamna Ferreira, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, anul 2010 uh, a fost anul în care a fost efectuată o analiză și uh, s-a afirmat la unison că uh, logica națională a predominat în ce privește criteriile și metodologia de organizare a testelor de rezistență. Ați menționat și raportul meu și în acest raport Parlamentul European a cerut ca dimensiunea europeană să se impună mai mult. Tocmai de aceea a fost înființat uh, Uh, Comisia Europeană pentru Riscuri Sistemice și uh, după aceea a fost uh, înființat Consiliul European pentru Riscuri Sistemice, ceea ce reflectă dorința noastră de a acorda sectorului bancar o nouă dimensiune. Vorbim acum de testele de rezistență și pe 24 și 25 martie uh, și la uh, reuniunea la nivel înalt s-a vorbit despre asta. Dar înainte de comunicarea rezultatelor testelor de rezistență trebuie să fie elaborată o strategie amplă pentru uh, efectuarea acestor teste, dar avem nevoie și de un cadru financiar care să beneficieze de asistența statului în cazuri de urgență. În clipa de față ne aflăm în, înainte de perioada efectuării unor noi teste de rezistență și este important ca uh, statele membre să mai uh, aibă din nou o putere de decizie, să uh, consolidăm uh, dimensiunea națională a um, acestei acțiuni, să operăm corecturi în ce privește testele de rezistență în sectorul bancar. Asta îmi ridică o întrebare de principiu. Oare nu avem acum o Uh, bună ocazie să găsim și o soluție europeană. Mulțumesc colegei Ferreira, colegul Schmidt pentru două minute. Comisionär, vi lever i en besvärlig tid. Finanskrisen har visat... Trecem, mulțumesc, trecem prin timpuri destul de eh, grele. Criza financiară a afectat cetățenii care și-au pierdut încrederea în sistemul bancar. Testele de rezistență sunt un instrument foarte important pentru bănci pentru a dovedi că băncile pot rezista în fața șocurilor. Uh, trebuie să vedem cât de rezistente sunt aceste bănci la șocuri. Uh, un test uh, eficient ar duce la creșterea încrederii în eficiența băncilor. Avem nevoie de teste extrem de serioase cu cerințe clare. Exemplul Islandei ne arată ca, cât de rele pot fi consecințele dacă nu reușim să facem așa ceva. Eh, rezultatele testelor trebuie să fie publicate. Este important ca datele individuale să fie publicate pentru a îmbunătăți încrederea cetățenilor și a pieței în sectorul bancar. Este vorba aici de încredere. Testele de rezistență vor trebui să fie dezvoltate și în viitor. Avem nevoie de un răspuns real la condițiile și riscurile de pe piață. Trebuie să uh, acoperim și uh, riscul de expunere la datoriile publice. Este foarte important dacă vrem să îmbunătățim încrederea uh, pieței în calitatea testelor. Uh, Comisia, uh, Consiliul pentru Risc Sistemic și Autoritatea Bancară Europeană trebuie să se asigure că aceste teste de rezistență vor fi luate în considerare Domnule președinte, dacă băncile nu pot să răspundă la cerințe, atunci statele membre trebuie să acționeze. Am văzut că băncile din statele baltice au probleme și putem vedea cât de rapid riscurile se transformă în pierderi majore. Trebuie să fim extrem de precauți pentru că poate să fie fatal dacă nu adoptăm măsurile necesare. Mulțumesc colegului Schmidt pentru două minute. Următoarea intervenție din partea domnului Lambert. Mulțumesc, vorbim în franceză, domnule um, comisar, dragi colegi. Testele de rezistență sunt ultimul produs la modă. Avem o criză economică și financiară profundă? Ei bine, vom face ca băncile să treacă aceste teste. E o criză nucleară, hai să facem teste de rezistență pentru centrale nucleare ca și când instituția însăși a testelor de rezistență ar aduce um, um, soluții pentru cetățeni sau pentru piețele financiare, pentru că totul depinde de ipotezele pe care le introducem. Și a spus-o dumneavoastră, domnule comisar, nu putem spune că anul trecut testele de rezistență financiare au fost extrem de credibile. De altfel, testele de rezistență nucleare, domnul Oettinger a recunoscut în această după amiază, sunt și ele până în prezent cel puțin mai degrabă o glumă, pentru că în ipoteza prăbușirii în avion uh, asupra unei centrale nucleare, o ipoteză că nici măcar nu e avută în vedere. Un avion care se prăbușește pe o centrală este un uh, risc uh, teoretic. Trebuie să avem în vedere ipoteze plauzibile și ipoteza încetării de preț unui stat suveran din Europa. Aș vrea să pun o întrebare. Ori credeți că e o ipoteză pe care dumneavoastră o refuză și atunci spune că este vorba de o negare a realității, pentru că dacă ne uităm la cifre, datoria irlandeză este evident că mai devreme sau mai târziu aceste state vor trebui să-și restructureze datoria sau uh, jucați un alt joc și atunci este irresponsabil pentru că cu atât o să amânăm, cu atât o să coste mai mult pentru colectivitate. Iată de ce fac apel la simțul realității și responsabilității al dumneavoastră, domnule comisar. Sunteți un european ambițios și știți ce a căror existență o testăm în fiecare zi sunt concetățenii care știu foarte bine că atât timp cât nu uh, luăm taurul de coarne, nu vom putea da securitate piețelor financiare și nici concetățenilor. Să luăm taurul de coane astăzi înseamnă să restructurăm profund industria financiară în Europa. Știu că ați început acest lucru, dar va presupune de asemenea o federație bugetară europeană despre care vom vorbi din nou mâine. Mulțumesc colegului Lambers, colegul Caras, acum pentru două minute. Domnule comisar, doamnelor și domnilor, Înainte de toate, doresc să mulțumesc pentru răspunsurile ample oferite de domnul comisar în ce privește testele eh, de rezistență, dar și eh, pentru răspunsurile primite pe 8 februarie. Trebuie să eh, ne bazăm pe seriozitate, pe transparență, pe o acțiune hotărâtă care să combată uh, criza de încredere. Din păcate, în legătură cu ultimele teste de rezistență uh, efectuate, nu avem o evaluare, nu cunoaștem consecințele. Uh, concluziile le-ați uh, sugerat doar, dar încă lucrurile nu sunt foarte clare. Am trei întrebări. Prima întrebare. Cum puteți de data aceasta, domnule comisar, să garantați că uh, ne vom concentra pe uh, rezistența de, pe termen lung și nu pe termen scurt, cum a fost cazul băncilor irlandeze? În al doilea rând, este uh, clar că în clipa de față datoriile publice în Europa cresc dar, ă, din păcate, ă, noi nu verificăm decât evidențele contabile ale băncilor și uh, Ehm, nu și alte eh, documente, cartea eh, bancară, care nu este supusă analizei testului de rezistență. Cum eh, justificați această acțiune? Pentru că, într-un fel, transmiteți din nou sentimentul că nu ne concentrăm pe rezistența pe termen lung a băncilor. Uh, pentru că principala noastră problematică, datoria publică, nu ă, se bucură de atenția necesară. Mulțumesc colegului Caras, iar acum pentru două minute colegul Sanchez Presedo. Gracias, presidente. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, dragi colegi. Doream să vă mulțumesc pentru răspunsul pe care l-ați dat, pentru că ce e important este să se pună bunul diagnostic, dar apoi și să se prevadă și tratamentul necesar, motiv pentru care trebuie să se îmbunătățească transparența și credibilitatea acestor teste de rezistență. Apoi trebuie îmbunătățită eficacitatea reacției. Avem nevoie de instituții financiare solvabile, de un sistem financiar stabil. Trebuie neapărat să se refacă fluxul de trezorerie în economia reală. Băncile care au reușit la un test de rezistență, care l-au trecut, nu sunt ferite de preparativele unui scenariu catastrofă. În același timp, cei care nu vor fi reușit la test vor trebui să ia măsurile necesare pentru a remedia situația. Există și state membre care trebuie să ajute la recapitalizarea acestor bănci, să le ajute să găsească eventual alte soluții. Autoritatea Europeană de Supraveghere în domeniul bancar poate, de fapt, să adopte recomandări pentru a încerca să corecteze riscurile identificate pentru a cere din partea băncilor uh, uh, în situație de faliment între ghilimele să accepte o supraveghere sporită și măsuri de salvare. Vă veți bucura de sprijinul nostru, domnule comisar, dacă vizați o ambiție cât mai ridicată. Cred că va fi nevoie de mai multă integrare financiară, dar de asemenea de integrare politică și fiscală. Mulțumesc. Mulțumesc colegului Sanchez Presedo pentru două minute, colegul Stolojan

în uh, sistemele bancare transparenă pe care o cer atât pieele financiare cât i cetăenii. vă Mulțumesc Pentru două minute, colegul Mulțumesc. Turbulențele pe piețele financiare din ultimii ani uh, ne-au orbit puțin în legătură cu cauzele acestor crize. Trebuie să ne gândim că băncile sunt marea problemă, numărul mare de falimente bancare au uh, creat asemenea probleme pentru finanțele publice din multe state membre. Există puncte slabe în continuare în sisteme financiare. Trebuie să găsim soluții pentru finanțele de stat din Dublin și Lisabona, dar soluțiile nu le vom găsi dacă nu sprijinim în paralel băncile europene care nu se mai pot ține pe propriile picioare. Dacă nu vom reuși să facem acest lucru, atunci sectorul bancar va constitui o povară pentru Uh, bugetele de stat, inclusiv în statele uh, cu uh, o activitate economică robustă. Deci ce trebuie să facem? Noi cerem ca grecii, irlandezii, portughezii să acționeze mai bine, dar în propriile noastre state nu reușim să acționăm mai bine. Este nevoie de, într-adevăr, de metode transparente pentru testele de rezistență, este limpede, dar după aceea trebuie să tragem și concluziile necesare pentru a înlătura toate lipsurile care au fost constatate, iar o strategie europeană în acest sens ar fi de folos. Eu sper ca la nivelul Comisiei în curând să se ia o asemenea inițiativă pe baza unei directive care să se bazeze pe raportul Pereira pentru managementul bancar. În ultima instanță, însă, fiecare stat membru poartă uh, responsabilitatea maximă. Și toți trebuie să ne îngrijim ca aceste găuri negre din sectorul bancar să dispară. Președintele, mulțumesc colegului Ludvigson, iar acum pentru un minut și jumătate, colegul Man. Mulțumesc, domnule președinte. Testul de rezistență care a fost efectuat vara trecută trebuie să fie îmbunătățit Domnule comisar Barnier, nu putem să ne bazăm doar pe propriile surse de capital, ci trebuie să vedem și care sunt efectele crizei asupra lichidităților bancare. Să ne aducem aminte, o bancă eh, ca Lehman Brothers s-a prăbușit pentru că avea probleme de lichiditate. Eu nu înțeleg dezbaterea legată de eh, să publicăm sau nu rezultatele analizei privind lichiditățile bancare. Dacă vom eh, tre- trece sub tăcere rezultatele, atunci uh, uh, vom uh, contribui la faptul ca piețele să nu retragă încrederea acelor bănci care sunt falimentare. E, bine, într-un asemenea climat vor prolifera zvonurile care de asemenea sunt dăunătoare în sectorul bancar. Noi trebuie să elaborăm o nouă metodologie și o parametri comuni, pentru că e, trebuie să existe obiectivul comun, transparență pentru a însănătoși băncile europene. Este absolut necesar să uh, existe o largă încredere și băncile trebuie să aducă o contribuție la această atmosferă de încredere că este în propriul lor interes. Mulțumesc colegului Man. Pentru un minut și jumătate, colegul Cancian. Grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. realizați o muncă excelentă și va trebui să regăsim stabilitatea și încrederea. Pentru a le regăsi, consider că trebuie să depunem eforturi deosebit de mari. Evoluați într-un cadru legislativ al gestionării crizei și găsiți instrumente pentru o întreagă serie de măsuri de prevenție și trebuie de asemenea să gestionați situația actuală. Aș dori de asemenea să atrag atenția asupra faptului că va trebui să se evite să se creeze organisme sau agenții care să complice în mod excesiv politica viitoare. Consider că e nevoie de o abordare coordonată în cadrul juridic general al Uniunii Europene și este indispensabil pentru a preveni probleme și crize financiare pe viitor și pentru a permite băncilor să poată să evolueze în mod mai ordonat, pe picior de egalitate, în întreaga Europa. Pentru a garanta transparența, va trebui să existe o activitate continuă a autorități de reglementare pentru a elabora reguli standard și metodologii, dar trebuie de asemenea să se publice cu atenție rezultatele. Exercițiul din 2010 a arătat că publicarea rezultatelor este un punct uh, sensibil și important, în special în ceea ce privește coerența. Uneori există reacții contraproductive din partea piețelor provocate de anumite perturbări, deci trebuie neapărat să ținem cont de asta. Mulțumesc colegului Cancian. Trecem acum la procedura cash CI. Domnul Kelly, pentru un minut, are cuvântul. Băncile erau privite cu ochi buni în Irlanda, însă acum sunt înjurate. Eu am venit aici să pun întrebări și am câteva întrebări. În primul rând, toate băncile vor trebui să treacă prin aceste teste de rezistență. În al doilea rând, putem fi siguri că testele de rezistență de acum înainte vor reflecta poziția adevărată a băncilor și în al treilea rând, ce autoritate are autoritatea bancară europeană pentru a-și impune autoritatea sa asupra băncilor care au o expunere prea mare la risc și așa mai departe. Domnul Gozes a făcut referire la necesitatea de a uh, nu ne mai depinde atât de mult de agențiile de rating. Cum putea, putem ajunge la o asemenea situație cât mai curând posibil? Vă mulțumesc. Kelly. Mulțumesc colegului Kelly. Mulțumesc pentru un minut. Otóż bardzo chciałem podziękować za możliwość no, zadania pytania. Mulțumesc. Aș dori să vă mulțumesc pentru că am dat posibilitatea să pun o întrebare. Să spun foarte clar, dacă nu ar exista Comisia Europeană, activitatea dumneavoastră, domnule comisar, fără îndoială, astăzi situația din sectorul bancar european ar fi mult mai proastă decât de acum, dar situația se schimbă în mod dinamic. Unele probleme legate de lichiditatea băncilor au fost deja depășite, dar apar noi probleme, noi amenințări care se profilează. De unde întrebarea mea, domnule comisar? Cum ați defini amenințările și riscurile care continuă să apară în prezent? Cum ați defini ce riscuri trebuie să fi avut în vedere în viitorul apropiat. Unele probleme au fost depășite, dar altele apar în permanență. Mulțumesc. Mulțumesc colegului Semke. Doamna McGuinness are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Există atâția oameni care sunt afectate de aceste probleme. Un irlandez uh, în zbor spre uh, Frankfurt, uh, deci până la urmă se îndrepte spre Australia definitiv astăzi. Eu cred că uh, prejudicierea credibilității în sectorul bancar este reprobabilă cetățenii europeni uh, sunt uh, îngrijorați în legătură cu ceea ce s-a întâmplat în sectorul bancar și uh, noi am dăunat astfel încrederii în Uniunea Europeană și în zona euro. Bine, acum există un demers pentru un nou test de rezistență. În Irlanda există în clipa de față

iar doamna Galpeț, în finalul procedurii Catch the Eye. Mulțumesc, domnule președinte. Importanța acestui subiect devine evidentă prin faptul că trei eurodeputați au adresat aceeași întrebare Comisiei. Credibilitatea acțiunilor Comisiei eh, nu trebuie să uh, fie periclitată. Noi trebuie prin noul stres de rezistență să restabilim încrederea. Autoritatea Bancară Europeană și Consiliul European pentru Riscuri Sistemice au uh, colaborat și eu cred că în aplicarea noului stres de rezistență lucrurile uh, se vor îmbunătăți. Rămân însă întrebări deschise. Una dintre ele este dacă uh, relațiile de proprietate transfrontaliere și uh, modelele diferite de uh, afaceri uh, financiare, de tranzacții financiare vor fi analizate pentru că nu trebuie să omitem din vedere aceste aspecte. Mulțumesc, doamnei Galpeți, iar în final, domnul comisar Banie. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc fiecăruia, fiecare dintre dumneavoastră care ați intervenit la această oră târzie pentru a arăta vigilență și inteligența cu privire la această chestiune dificilă care e discutată în Parlamentul European. Un eco imediat la întrebarea doamnei Galpelz, care se referă la responsabilitatea Comisiei. Eu mi-asum responsabilitățile, am acest obicei. Vă reamintesc că aceste teste de rezistență sunt asumate în prezent în cadrul unei definiții cu privire la responsabilitatea noi autorități pe care o creăm împreună, Autoritatea Bancară Europeană, și lucrăm uh, cu inteligență împreună cu această autoritate. Dar ca și Banca Centrală Europeană am lucrat la această nouă pregătire a acestui val de teste cu autoritatea bancară europeană care are această responsabilitate principală. Aș vrea să pun o întrebare globală. Unde sunt amenințările și riscurile viitoare? Mai întâi, cred că riscul zero e ceva ce nu există în acest, nici în acest domeniu, nici în ecologie. Cred că e foarte dificil să prezici viitorul. Și știm uh, că piețele sunt mult mai rapide decât uh, timpul, să zicem, democrației. Timpul lor se mișcă cu o rapiditate mai mare și preocuparea noastră de a merge repede și bine în același timp. Cum putem așadar, cu toate acestea, să fim mai puțin lipsiți de instrumente decât am fost acum patru ani? fața acestei crize care venea din Statele Unite ale Americii și care era să ia totul odată cu ea să creăm instrumente și cadre de guvernanță, de supraveghere, de responsabilitate, de transparență, tot ce lipsea, tot ce fusese de fapt acel curent de ultraliberalism uh, care a invadat lumea începând cu anii 1990 și tot ce a fost uh, de fapt demontat. Această idee că piețele se pot autoreglementa treptat la G20 sau chiar într-un cadru mai extins, suntem pe cale să recreăm cadre, instrumente de guvernanță, de reglementare, de transparență. Se spune pur și simplu de morală, dacă pot să utilizez acest cuvânt. Lucruri care au lipsit, etica a lipsit în peisajul piețelor financiare de vreo 15 ani încoace. Iată de ce măsura pe care ați adoptat-o este importantă. Iată de ce rolul pe care îl veți juca pentru a crea adevărate autorități europene de supraveghere. Doamna Gular uh, se referea la Consiliul European privind riscurile sistemice, care are un rol foarte important. Iată de ce îi spun și lui Jean-Paul Gozes, care se referea la agențiile de rating înscriem această acțiune și punctul concret al acestei, scopul acestei ședințe de noapte și tot ce facem uh, cu răbdare de la o săptămână alta în marele șantier al guvernanței financiare și economice europene. N-am ajuns la capătul acestor eforturi. E un acest mare șantier și nu mă deranjează folosesc cuvântul federație. Cred că domnul Gigol a folosit acest termen avem nevoie de o mai mare federare a energiilor, a politicilor și uneori să mergem dincolo de simpla coordonare. Sunt de acord cu domnul Gozes în ce privește importanța continuării reformelor în domeniul agențiilor de rating. Lucrăm cu a treia reformă. Va fi o reformă care va aporta numărul 3 față de primele două și începește ce ați spus dumneavoastră, dependența excesivă față de acel rating, vom suprima uh, la început de iulie mai multe trimiteri la rating pentru a evita, de fapt, această dependență excesivă a băncilor față de rating și, de fapt, nu doar a băncilor vom lucra în această privință. Doamna Gular s-a referit la ce a spus domnul King, domnul Henry, și uh, am luat notă și mulțumesc că mi a atras atenția asupra acestor intervenții care demonstrează o stare de spirit care evoluează și mă bucur. Aș vrea să-i mulțumesc și că a menționat rolul extrem de important și știm câteodată arăm, uh, doamnă Gular, și rolul important al Comitetului European pentru Riscul Sistemic. Trebuie să lucrăm împreună cu toți acești actori, cu Autoritatea Bancară Europeană, rolul Consiliului pentru Riscul Sistemic, pentru o bună coerență a aplicării a învățămintelor care trebuie să rezulte de pe urma testelor de rezistență. Acele din urmă va fi nu sarcina autorității bancare europene, ci mai degrabă a statelor membre să tragă învățăminte, punând pe picioare condițiile, instrumentele acelor backstop cărora le acordăm multă atenție pentru perioada care va urma imediat testelor de rezistență. Am spus în momentul înființării celor trei autorități de supraveghere europene, Consiliul de Risc Sistemic, trebuie să învățăm din mers ceea ce și întâmplă. Subalitatea domnului Enria, ABE face o muncă foarte bună, lucru valabil și pentru celelalte autorități și pentru Consiliul pentru riscul sistemic este domnule Gigol și cazul la IOPA. Ați menționat testele în sectorul asigurărilor și acolo se pregătesc teste pentru sectorul respectiv, cum a făcut AB pentru bănci. Domnul Gigold, v-ați referit la o chestiune delicată, foarte importantă, ca și domnul Caras ca și domnul Ole Schmidt, și anume șocul asupra datoriei suverane. Cum am spus deja, nu o să dau un alt răspuns în această seară, AB a fost însărcinată să definească, să deseneze, să proiecteze testele și a estimat că un astfel de șoc nu era realist și nu era util să fie astfel de teste în această privință. Nu pot să spun altceva, cu excepția faptului că avem acest dialog cu Autoritatea Bancară Europeană și, domnule Gigold, suntem autorizați să tragem toate învățămintele din nou val de teste, după cum am tras învățăminte și din valul precedent, care a fost insuficient și avem ambiție. Domnul Sanchez Presedo m-a invitat să am ambiție. Avem ambiția de a avea acest dialog uh, cu exigență, rigurozitate, respectând competențele și independența ABE și, după cum dorim, ca și independența noastră a Comisiei să fie respectată, ambiția noastră, domnule Ghicol, este de a ține cont cu luciditate de lecțiile de învățăminte la acestui val de teste care se va încheia în luna iunie și să atragem toate învățămintele în dialogul cu ABE pentru a îmbunătăți valul următor. Domnul Manca și domnul Ghicold ați evocat evaluarea de risc de lichiditate Valoarea acestui risc de lichiditate nu face parte, după cum știți, din testul de rezistență în sine, ale căror rezultate vor fi publicate. La începutul anului, Autoritatea Europeană Bancară a anunțat că va face o examinare tematică distinctă a riscurilor uh, cu lichiditatea în uh, băncile din întreaga Uniune, în cadrul ciclului de valoare riscurilor uh, cu regularitate, în primul semestru din 2011, deci se va ocupa de această chestiune în acel cadru. Paralel. Domnul Caras a invitat pe colegii comisie să înscrie tot ce facem în cadrul strategiei pe termen de lungat și vreau să-i spun domnului Caras că e un punct general la care subscriu. De fapt, este starea de spirit cu care lucrez eu, echipa mea, pentru a vă propune toate noile acte legislative care vor face parte din această guvernanță financiară și economică de care avem nevoie. Va fi cazul uh, tocmai în, în dosarul privind guvernanța, în cadrul ce vom face pentru responsabilitatea acționarilor pe termen îndelungat, în cadrul a ce vom face, cum îi spuneam doamnei Ferrer, pentru rezolvarea problemelor bancare și un alt aspect la care mă gândesc, deși nu l-ați menționat, unul dintre motivele, originile crizei remunerările și uh, bonusurile nesimțite, indiferent de riscuri, știm că riscurile vor fi plătite de ceilalți. Când facem evaluarea aplicării uh, încadrărilor actuale, limitelor actuale cu privire la aceste remunerări și prime, insuficiențele, voi spune clar, se există o transpunere și aplicare în fiecare stat membru în săptămâna care vine. Când spun că mă gândesc la, o nouă, la un nou cadru, este tocmai pentru a trata una dintre sursele, rădăcinile crizei, această asumare de risc uh, pentru a da mai multă sobrietate și responsabilitate actorilor din sectorul bancar. Doamna Ferreira a insistat ca și domnul Lambert asupra lipsei de coerență a testelor de rezistență spun ce credeam despre insuficiența testelor precedente. E nevoie de mai multă coerență, de o mai mare implicare a dimensiunii europene. Iată și de ce, împreună cu atâta bancară europeană, acele peer review vor fi foarte utile. În ce privește situația sau chestiunea cadrului armonizat, subiectul la care lucrăm acum, doamnă Ferrera, pentru rezolvarea problemelor bancare și bazându-ne foarte sincer și concret pe multe dintre propunerile făcute de dumneavoastră, vom prezenta un proiect înainte de sfârșitul verii. Mai mulți dintre dumneavoastră, domnul Livingston, doamna Ford, domnul Canciani, doamna Băsescu, au spus, ți-am înțeles, teste care să fie mai severe, credibile, transparente, încă o dată, în cadrul general al acestei guvernanțe economice, financiare, pe care suntem pe cale să o edificăm împreună, testele din 2011 vor fi mai severe, mai credibile, mai transparente decât valul precedent și ne vom baza pe învățămintele din 2011 pentru a îmbunătăți, după cum ați uh, spus și dumneavoastră, pentru a face încă și mai severe și mai credibile și mai se- credibile pentru etapele următoare de teste de rezistență în sectorul bancar. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar Barnier. Deja uh, suntem uh, într-o ușoară întârziere, domnule comisar Barnier, pentru că uh, eu apreciez foarte